Honorable... Onorați președinți de comisie, onorați eurodeputați, este un privilegiu să mă întorc uh, în uh, această cameră pentru a doua oară în calitate de comisar desemnat. Mi-amintesc că uh, prima audiere, ca și cum ar fi fost ieri, a fost începutul unei cooperări fructuoase cu Parlamentul European pe baza încrederii și a respectului reciproc și dacă sunt confirmată, aștept să continuăm în același spirit de cooperare cu Parlamentul, dar în special cu cele trei comisii care sunt prezente aici. De data aceasta candidez pentru funcția de vicepreședinte pentru buget și resurse umane și știu, sunt conștientă cât de vital este să uh, mobilizăm resursele financiare și uh, talentul oamenilor noștri pe deplin, astfel încât uh, să îndeplinim promisiunile pe care le-am făcut uh, cetățenilor europeni. Și cred că în centrul funcției mele, muncii mele, dacă sunt confirmată, va fi să aliniez resursele cu prioritățile și să obțin cele mai bune rezultate prin munca noastră. Uh, trebuie să lucrăm pentru o cultură a performanței și o responsabilitate în fața cetățenilor care plătesc munca pe care o facem noi și care vor beneficia din rezultatele acesteia. Asta va cere din partea mea, dar și din partea colegilor mei, așa cum am auzit că au spus-o președinții de comisie, să răspund în mod clar și convingător la trei întrebări. Ce realizăm cu fiecare euro pe care îl chetuim pentru a ajuta popoarele noastre și economiile noastre. Și uh, sunt controlele noastre suficient uh, de riguroase pentru a uh, uh, preveni o deturnare de fonduri și frauda? și uh, facem tot ce se poate pentru a asigura condițiile astfel încât personalul nostru să activeze cu excelență și să aibă o moralitate înaltă uh, pentru că și-au făcut treaba așa cum trebuie. Și cred că, în special în aceste condiții grele pentru atât de mulți din cetățenii noștri, suntem meniți să utilizăm bugetul uh, înțelept pentru a aborda uh, răul făcut de criza care durează de multă vreme, care a afectat competitivitatea noastră, piața, piața muncii și încrederea în uh, proiectul european. Bugetul european are puterea să ajute la această redresare și la competitivitate să reclădească încrederea uh, populației în uh, Europa ca o forță a binelui. Uh, pornim uh, de la uh, recent aprobatul cadru financiar multianuar 2014-2012 și anume 1000 de miliarde de euro pentru a fi investiți în următorii șapte ani pentru a avea creștere și locuri de muncă și o calitate a vieții mai bune. Acestea nu sunt uh, cifre abstracte. Bugetul uh, are un impact direct asupra uh, vieții populației. Înseamnă locuri de muncă pentru 600.000 de persoane în proiecte finanțate de politica de coeziune și pe sute de mii de alte persoane în întreprinderi, oferindu-le echipamentul și materiale de care au nevoie. Înseamnă o mai bună șansă pentru uh, angajarea 4 milioane de studenți care beneficiază de programul Erasmus și Erasmus Plus. Și uh, în domeniul actual de uh, competență pe care l-au, asta înseamnă o diferență între viață și moarte pentru victimele conflictelor și calamităților naturale dar acest impact se va concretiza numai dacă banii angajați, banii promiși, sunt uh, puși să uh, lucreze. Și aceasta înseamnă depășirea uh, deficitului uh, în creditele de plată pe, pe care am discutat-o. Este sarcina care preocupă uh, actuala comisie. Uh, Ați văzut probabil scrisoarea pe care președintele Barroso a transmis-o șefilor de stat și de uh, guvern și președintelui Parlamentului European, cerând uh, susținere pentru a aborda această problemă. Și aceasta figurează în capul listei de uh, uh, îndatoriri pe care am primit-o de la președintele uh, ales. Deci dacă sunt uh, confirmată din prima zi, o să preiau ștafeta de la comisarul uh, actual, comisarul Dominic, și o să încerc uh, să finalizez cu succes negocierile bugetare pentru bugetele rectificative din 2014 și pentru bugetul din 2015, astfel încât să începem să topim acest bulgăre al facturilor neplătite. Și în inima mea sunt convinsă că dacă nu facem acest lucru, uh, ne auto rănim. Asta va însemna o întârziere a programelor care vor duce la noi locuri de muncă și creștere. Va fi mai uh, scump pentru că va trebui să plătim dobândă și asta ar însemna o utilizare neînțeleaptă uh, a banilor contribuabilor și ar uh, afecta reputația și credibilitatea noastră. Însă este o problemă care poate să fie rezolvată aplicând flexibilitatea, instrumentul de flexibilitate pentru care dumneavoastră în Parlamentul European ați luptat uh, atât de aprig și care în final a fost convenit de toată lumea. Nu cerem mai multe credite de plată decât cele prevăzute în CFM actual, ci ceea ce cerem este este să oferim uh, mai mult astăzi pentru a face uh, față uh, unor circumstanțe neprevăzute și neobișnuită, cum ar fi aceste arierate în facturile de la fondurile de coeziune mult mai mari decât ne-am așteptat la sfârșitul lui 2013. Uh, programele care au fost convenite și frontloading-ul acestora și uh, uh, contractul cu uh, Ucraina pe care îl negociem. După părerea mea, în ceea ce privește zona bugetară, Primele preocupări vor fi uh, revizuirea la mijlocul perioadei a cadrului financiar multianual în 2016. Va fi o oportunitate de a uh, orienta în continuare bugetul comunitar către uh, crearea de locuri de muncă, creștere și competitivitate și ne va permite, dacă este necesar, să răspundem la noile uh, provocări cu care se confruntă Uniunea. De asemenea, va fi un moment de a examina uh, termenul, durata următorului CFM și cum se aliniază cu ciclurile politice ale instituțiilor. Uh, de asemenea, trebuie să vedem care sunt nevoile specifice ale uh, zonei euro, uh, pentru că Comisia va prelua promisiunea uh, actualei comisii de uh, a veni cu o propunere de revizuire a CFM. În al doilea rând, uh, trebuie să abordăm problema propriilor resurse, resurse în grupul la nivel înalt condus de profesorul Mario Monti la care voi contribui dacă sunt confirmate, confirmată. Uh, trebuie să facă o analiză generală și o perspectivă istorică a sistemului propriilor resurse și rezultatul acestei activități poate să fie integrat în discuțiile uh, de la uh, analiza de la mijlocul perioadei, însă ceea ce este mai important poate fi inclus în activitatea de pregătire a următorului cadru financiar financiar multianual care trebuie să înceapă în ianuarie 2018. Mă voi consulta intens cu Parlamentul și cu alte grupuri interesate în acest sens. Și știu că vom fi pe o poziție mult mai solidă în aceste consultări dacă între timp uh, vom veni cu dovezi că folosim bugetul în, uh, mai bine și că am făcut o mutație în cultura uh, cheltuielilor pentru a ne uh, axa pe rezultate. Vom demonstra, trebuie să demonstrăm că bugetul comunitar generează uh, nu numai valoare uh, pentru uh, bani, în schimbul banilor, ci o valoare mare. Asta înseamnă progrese în ceea ce privește o bugetare de performanță și e nevoie să avem un efect multiplicator al banilor mai mult decât în trecut. De pildă, trecând o parte din granturi, oferim instrumente financiare Uh, novatoare, de pildă uh, obligațiunile uh, pe proiecte. Efectul multiplicator este de 40 de ori mai mare. Aceste instrumente financiare vor avea un rol important de jucat în pachetul de investiții de 300 de miliarde de euro anunțat de președinte ales în liniile directoare politice. Trebuie să investim bugetul în proiecte cu obiective multiple și cu avantaje, beneficii multiple. De pildă, noua politică de coeziune va uh, finanța tot mai mult măsuri de eficiență energetică. Asta va da un impuls uh, Uh, uh, întreprinderilor uh, de la fața locului. Dacă lucrezi în o izolare mai bună, nu trebuie să mai aduci din China. Acest lucru ne va ajuta să reducem și dependența noastră energetică. O foarte importantă parte a cheltuielor noastre este reprezentată și de combaterea deturnării de fonduri. Uh, este un moment cheie în timp să vedem uh, cum s-a făcut descărcarea bugetară, momentul în care se evaluează cum uh, cheltuielile uh, comunitare se corelează cu regulile și se obțin obiectivele scontate. Trebuie însă să mai parcurgem o cale lungă și trebuie să aducem noi îmbunătățiri în ceea ce privește uh, conformarea cu regulile și respectarea acestora. Și vom lucra uh, cu statele membre și cu uh, organizațiile internaționale în acest sens se poate face mai mult pentru a simplifica regulile, pentru a îmbunătăți uh, raportarea, simplificarea regulilor nu pentru a ușura viața oamenilor, ci pentru ca aceste reguli să fie mai bine înțelese și mai bine respectate. Și de asemenea putem să facem mai mult uh, pentru a avea uh, sisteme bazate pe evaluarea riscului în care uh, să ne uh, axăm pe zona unde riscurile sunt uh, cele mai mari. Mă angajez să lucrez în strânsă colaborare cu Parlamentul, cu statele membre, cu parlamentele naționale, cu Curtea Europeană de Conturi, cu autoritățile de audit naționale și cu partenerii noștri internaționali. Uh, voi uh, susține Olaful, care este pasnicul care păzește, uh, protejează interesele financiare ale Uniunii. Frauda și abuzul fondurilor nu numai că fură din banul contribuabilului european, dar afectează proiectul european. De, aceea, voi uh, promova în continuare instituirea uh, oficiului uh, procurorului european, parchetul european, pentru a preveni frauda și o mai bună folosire a resurselor. Și nu în ultimul rând să vorbim și despre personalul nostru, pentru că nimic nu ar fi fost posibil fără excelența activității celor care lucrează la comisii și în celelalte instituții europene. În momente de uh, concurență globală, inclusiv uh, concurența pentru talente, uh, trebuie să includem serviciul public. De aceea uh, țin foarte mult la îndatorirea, la responsabilitatea pe care o am primit-o și anume să dezvolt o politică de, de gestionare a talentelor la nivelul uh, corporațiilor, întreprinderilor. Trebuie să aducem, să dezvoltăm și să promovăm uh, bărbați și femei uh, excelenți în special Uh, având în vedere că în următorii ani vom asista la un fenomen de pensionare în masă a personalului actual. Cred în tratamentul echitabil, egal al personalului și în egalitate. Uh, de asemenea, uh, salut uh, acest obiectiv care l-a stabilit, pe care l-a stabilit președintele ales și anume o rată de 40% în reprezentarea de gen în structurile de conducere superioare și intermediare. În al treilea rând, trebuie să ne punem în aplicare măsurile Uh, care uh, economisesc uh, bani. Și pentru toate acestea, Comisia trebuie să fie o echipă puternică și eficientă. Oameni și bani înseamnă foarte mult pentru a face viața mai bună în Uniunea Europeană și viitorul mai strălucit. Însă ceea ce contează cel mai mult sunt valorile care ne fac ceea ce suntem, care ne ajută să trecem peste diviziuni și să nu lăsăm nicio țară, nicio comunitate uh, din Europa în urmă. Ne ajută să, ajut, să protejăm mediul, să avem grijă de oamenii vulnerabili acasă și în străinătate. Și grație acestor valori sunt mândră de Uniunea noastră și sunt onorată să candidez pentru acest portofoliu pentru a o servi. Vă mulțumesc!